Uh, dear colleagues, dear friends. Dragi colegi, dragi prieteni. Ați primit ordinea de zi a reuniunii, reuniunii noastre. Aprobăm ordinea de zi. Întâi doresc să îmi cer scuze pentru întârziere. Dar uh, reuniunea coordonatorilor a fost foarte animată. Sper că vom reuși să terminăm până la 12.30 reuniunea comisiei. Dar în, în, întâi, înainte de toate, trebuie să vă transmit o veste foarte tristă. Vă informez cu multă tristețe faptul că colegul nostru și vicepreședinte al ITRE, Miroslav Ransdorf, a decedat pe 22 ianuarie. De când a intrat în Parlamentul European în 2004, mulți dintre noi l-am cunoscut foarte bine. Miroslav a fost membru activ al Comisiei ITRE tot timpul, în timp de 12 ani. Activitatea sa în Parlamentul European a fost încununarea unei, politici, unei cariere politice de durată. A fost membru al Camerei Deputaților din Republica Cehă 8 ani, două mandate, între 96 și 2004 și înainte de asta al adunării federale um, Cehoslovaciei între 1990 și 1992, deci doi ani. Doi ani foarte importanți în uh, adunarea federală a Cehoslovaciei. Miroslav a fost un politician întotdeauna hotărât să explice și să-și apere punctele de vedere și ideile. Cu toții ne vom aminti de el ca un coleg bun și o persoană călduroasă. Sunt convins că sunteți de acord cu mine. a fost bolnav ă, mulți ani. A fost, ă, deci, a fost și vicepreședinte al Forumului, Euro Forumului European al Energiei, în care a fost foarte activ. A fost prezent la reuniunea noastră de la Strasbourg, la reuniunea grupului European al Energiei și la Bruxelles, și în mandatul precedent, dar în acest mandat, în calitate de vicepreședinte, a fost foarte activ. Miroslav uh, era căsătorit uh, și avea o fică, cărora doresc să le transmit condoleanțe sincere în numele Comisiei ITRE. O carte de condoleanțe în uh, memoria domnului Ransdorf, colegului nostru, Miroslav, se află aici, la Bruxelles, uh, la acest etaj 3, la 20 de metri de intrare în sală și puteți uh, să semnați această carte de condoleanțe și în fața hemiciclului de la Strasburg. Deci sau aici la Bruxelles sau la Strasburg săptămâna viitoare. Dragi prieteni, acum vă invit să păstrăm un minut de reculegere în memoria prietenului nostru. Thank you very much. Vă mulțumesc. Dragi prieteni, acum trebuie să merg la conferința președinților. În calitate de președinte al conferinței președinților de comisii așa că trebuie să vă părăsesc. Dar voi reveni la ora 15, la a doua parte a reuniunii noastre. Și las președinția vicepreședintelui Henkel. We can, we can Okay, let's uh, continue. Uh... Bun, acum haideți să continuăm. Doresc să vă aduc aminte că astăzi um, vom avea un schimb de opinii cu Comisia în legătură cu directiva privind eficiența energetică și fără mai pierde timp, aș propune ca domnul raportor Marcus Piper de la PPE să înceapă dezbaterea. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sper că microfonul e pornit. Avem un nou instrument la îndemână ca Parlament European și anume aceste rapoarte de punere în aplicare și din punctul nostru de vedere legislația europeană și-a arătat valoarea Vedem că există probleme la punerea în aplicare și noi am, ne-am adus aportul cu niște idei spre Comisia Europeană în ceea ce privește eficiența energetică. Vorbim acum de o revizuire a acestei directive. Trebuie să mai adaug faptul că ne aflăm într-o situație mai bună în acest mandat pentru că putem să facem propriile studii, propriile cercetări și am și făcut acest lucru în ceea ce privește subiectul acesta eficiența energetică și le mulțumesc și raportorilor din umbră cu care tocmai m-am întâlnit. Le mulțumesc persoanelor interesate, am avut multe întâlniri cu ele, am avut și niște audieri pe subiect, deci solicitează un interes foarte crescut. Și acum despre conținut. Probabil o observație preliminară. Noi, în Uniunea Europeană, în ceea ce privește uh, țelurile, obiectivele de mediu, stăm bine. Avem deja din anii 90 acest, acest obiectiv, am uh, redus emisiile de dioxid de carbon de atunci. În același interval, PIB-ul în Europa a crescut cu 46%, cu 23% mai puțin carbon, dar 46% mai multă producție. Trebuie totuși să ne punem următoarea întrebare. Oricât de bine merg lucrurile din punct de vedere al mediului, merge totul, cu ce preț suntem noi atât de competitivi? Și în primul rând, și în al doilea rând, ce fel de birocrație s-a dezvoltat în ultimul timp? Pentru că dacă vrem să mergem pe această cale pozitivă în ceea ce privește mediul, va trebui să schimbăm câte ceva pe aici, pe acolo. Și mă refer în primul rând la uh, legislația existentă care trebuie schimbată, legislația dublă și modificările de care e nevoie. Și de aceea am și întrebări pentru comisie. Voi adresa niște întrebări concrete. Dacă ne dorim o economie energetică și aceasta este obligatorie pentru furnizori, aceasta nu are cumva consecințe și asupra certificatelor ETS sau nu poate cumva să aibă influență și asupra sectorului ETS? Următoarea întrebare când există obligație de eficiență energetică. Atunci, în ceea ce privește energiile regenerabile în alte țări, și vorbesc aici de energii regenerabile, nu sunt acestea cumva împiedicate, există furnizori de energie specializați pe energiile regenerabile. Și oare chiar dorim ca și ei să aibă asemenea obligații în ceea ce privește economisirea? Cealalt, altă întrebare, ecodesign, etichetarea, directiva privind clădirile. Toate acestea nu au cumva consecințe și asupra economisirii de energie. Prin aceste obiective generale privind um, economisirea, nu cumva le facem viața mai grea de 3-4 ori, cum există aceste directive multe care au aceleași teme, ajung să aibă aceleași uh, Consecințe. Din 2014 trebuia să intre în vigoare această directivă. A intrat în vigoare. Majoritatea statelor membre au mari probleme de punere în aplicare și criticăm acest, criticăm acest lucru. Și în ceea ce privește directiva privind clădirile aici, multe state membre au avut probleme foarte mari în punerea în aplicare a directivei. Și trec la următoarea întrebare. De ce nu ajungem totuși la obiectivele de economisire de energie? Suntem uh, pe drum spre 100%, deși directivele cumva nu funcționează. Oare subestimăm care este acțiunea altor acte legislative sau subestimăm interesele consumatorilor care au investit în toate acestea fără să putem măsura noi acum exact ce și cum doamnelor și domnilor, ajung la punctele cheie. În domeniul energetic avem 2000 de, obiectiv, de obligații pentru stat și pentru întreprinderi. Din punctul nostru de vedere vorbim de birocrație. Și acum mai vin și cele legate de economia circulară, cu nouă cote în ceea ce prive, noi cote în ceea ce privește materia primă și aș vrea să spun ceva și în acest sens. Din 2002 în ceea ce privește materia primă în Europa, aceasta s-a restrâns cu 30% pentru fiecare punct din PIB. Deci aici un consum mai mic de materie primă e o veste bună. Eu cred că trebuie să mergem în continuare pe această cale pozitivă în ceea ce privește mediul. Însă nu trebuie să uh, punem în pericol inițiativele bune prin prea multă birocrație și, de exemplu, există și planul național în ceea ce privește renovarea clădirilor, apoi în ceea ce privește energia electrică, avem articolul 9 și 10 în auditul privind energia, apoi mai sunt alte domenii pe care le-am sprijinit și care trebuie să continue să existe. Da, sunt de acord că directiva nu funcționează așa cum trebuie și atunci pun din nou acea întrebare. Aceste idei bune, aceste teme bune nu pot fi puse în aplicare cu mai puțină birocrație, mai puțin control? Oare nu ar putea fi rezolvate problemele mai bine prin directive deja existente? Apoi ETS-ul poate fi completat în, și în alte domenii, astfel încât cu mai puțină birocrație să ne ajungem, să ajungem la obiectivele pe care le avem. și apoi și etichetarea pe care o avem, ce poate fi folosită să avem o singură siglă pentru multe lucruri pe care ni le dorim. Sunt multe întrebări și cred că pe moment suntem prinși de această euforie a cotelor, a, cer, a cerințelor, iar îmi doresc idei pentru simplificare și cred că acestea ar, ar ajuta foarte mult pe consumatori și industria. Și de aceea aștept următoarele săptămâni cu nerăbdare împreună cu dumneavoastră și aștept colaborarea cu Comisia. Vă mulțumesc! Stick to the time allocated, please. Mulțumesc, domnule Piper. Vă rog, respectați timpul prevăzut. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Aveți la dispoziție 10 minute, domnule Paul Hodson. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Parlamentul um, abordează acest subiect la momentul oportun. Evaluăm momentul de, față, de față până în aplicarea legislației în legătură cu um, Uh, eficiența energetică. Uh, deci, evaluăm acest act legislativ, uh, această directivă, împreună cu directiva privind eficiența energetică a clădirilor. După cum știți, directiva privind eficiența energetică este cadrul general al activității noastre în domeniul eficienței energetice. Am, ajut, am adoptat-o pentru că atunci Conform previziunilor, am fi atins doar uh, jumătate în obiectivul nostru de eficiență energetică, deci 10% în loc de 20%. Ne aflăm și noi în uh, procesul de evaluare al punerii în aplicare a directivei, deci nu pot să vă dau rezultate definitive ale evaluării comisiei, însă pot să vă spun că în toamna trecută am uh, transmis un raport uh, privind progresele în general în domeniul eficienței energetice și am constatat acolo că s-au făcut progrese bune, că se va atinge, statele membre vor atinge un obiectiv de 18 până la 19% eficientizare și uh, această prevedere nu se bazează pe presupunerea că nu există legislație, ci pe baza a ceea ce s-a aplicat până acum, deci cu directiva, cu aplicarea directivei privind eficiența energetică și am analizat că vom ajunge la 20% dacă statele membre pun în aplicare complet uh, toată legislația în vigoare. Este dificil pentru statele membre nu pentru că este o legislație greoaie impusă de la nivel european a unor lucruri pe care nu doresc să le facă. Ba da, doresc să fac aceste lucruri, dar e dificil pentru că așa este. Este greu să se obțină eficiența energetică. Trebuie să se facă ceva, trebuie să se facă ceva în fiecare clădire pentru că uh, clădirile în Europa sunt foarte diferite. Nu există o soluție unică în care, care să spună o, se aplică unilateral o obligație asupra unei părți și am rezolvat. Deci statele membre fac eforturi mari pentru a pune în aplicare directiva și în rapoartele de progres arată că planurile naționale pentru a face acest lucru sunt de mare calitate. Acum evaluăm transpunerea și am constatat că Rare ori statele membre transpun toate elementele la timp, dar, pas cu pas, și uh, cu sprijin din partea Comisiei și uneori cu aplicarea unor proceduri de nerespectare a legislației, toate directivele care trebuiau puse în aplicare sunt puse în aplicare. Statele membre trebuie să uh, anunțe obiectivele de eficiență energetică um, până pe 30 aprilie uh, au trebuit să, să notifice până la 30 aprilie uh, Um, 19 um, țări au făcut-o la timp și celelalte țări au făcut-o în următoarele 5 luni. Și ne intensificăm eforturile uh, să ne asigurăm că statele membre și um, fac ceea ce au promis la timp continuăm să monitorizăm transpunerea, facem o evaluare a unor elemente țintite, țintite ale directivei, pentru că noi nu dorim să evaluăm până aplicarea întregii directive, ci a unor elemente din ea. Evaluăm obiectivul european general, așa cum ne-au cerut concluziile Consiliului European din octombrie 2014 și Parlamentul a confirmat recent uh, sprijinul său pentru obiectivul de 40%. Deci, evaluăm articolele din directiva privind eficiența energetică respective, adică articolele 1 și 3. De asemenea, articolul 6 privind achizițiile publice, articolul 7 privind obligațiile privind eficiența energetică și alternative, pentru că directiva ne cere să facem acest lucru, și două seturi de, de articole, articole 9, 11 și 15, ehm, punct 8, pentru că Există suprapuneri uh, cu inițiativa privind designul pieței, însă nu evaluăm celelalte prevederi ale directivei. Așa cum am spus, facem momentul de față o evaluare. Sperăm că această evaluare va, rezultatul acestei evaluări va fi publicat alături de studiile care o sprijină în luna martie și va fi, cred, o contribuție um, utilă uh, pentru propria dumneavoastră evaluare privind punerea în aplicare. Pot să vă dau câteva rezultate preliminare ale acestor studii, nu pot să vă transmit punctul de vedere al Comisiei pentru că e încă în curs de definire. Articolul 6 privind achizițiile publice um, se pare că e prea devreme sau consultanții spun că e prea devreme să modificăm cadrul. Trebuie să acordăm multă atenție Um, unor regimuri um, de achiziții publice uh, promovat uh, de autoritățile centrale în toate statele membre. La articolul 7, datele arată că planurile statelor membre, dacă obțin rezultate, vor duce la economiile de energie așteptate în cadrul directivei eficienței energetice. <clears throat> Și având în vedere că acestea acoperă jumătate din eforturile vizate în directivă, e deja o parte importantă a concluziei. 16 state membre mm, au obligații de eficiență energetică pentru o parte din punerea în aplicare, celelalte state membre folosesc doar alternative și vreo șase au o abordare mixtă. Aceste eh, programe de obligații au un cost administrativ destul de scăzut deci impactul asupra costurilor administrative din datele pe care le avem deocamdată este în cazul a patru, șase, patru state membre um, sub 0,2, 0,3 sau 0,4% din costul total al programului. Și un singur stat membru are un cost de puțin peste 1% din costul total al programului. Deci costul este destul de scăzut nu avem date privind costurile alternative ale abordărilor alternative. În ceea ce privește costurile pentru cetățeni, mm, obligațiile de eficiență energetică, dacă există obligații de a face anumite lucruri care costă, atunci se reflectă în taxele plătite de utilizatorii acest lucru. Deci există un impact, însă utilizatorii beneficiază de economiile de energie care uh, sunt impuse de aceste obligații și efectele nete sunt pozitive din punctul de vedere al costurilor uh, suportate de consumatori. Deci, uh, iată în ce fază ne aflăm în evaluarea rezultatelor articolului 7. Este clar că anumite elemente din articolul 7 pot fi simplificate. Chestiuni legate de adiționalitate, materialitate, evitarea dublei contabilități și trebuie să le abordăm pentru a simplifica prevederile, pentru a ne asigura că acestea sunt suficient de clare și eficiente. Dar, uh, în general, studiul arată că funcționează bine. Avem rezultate preliminare ale consultării publice privind directiva eficienței energetice, care se va termina pe 29 ianuarie, deci mâine. 71% din persoanele care au răspuns consideră că articolul 7 este eficient și 73% spun că trebuie extins dincolo de 2020 și majoritatea evaluează pozitiv elementele din cadrul acestui articol. Deci sprijinul este larg, dar nu cred că trebuie neapărat să numărăm procentele din consultarea publică. Există un interes comun Um, cu um, piața um, în legătură cu contorizarea și nu am încă rezultate aici, dar pot să, în trecere, pot să vă dau asigurări în legătură cu articolele 1-3 că stabilim nu doar obiectivele de 37 sau 30%, ci și de 33, 35 sau 40%. Pentru a răspunde la câteva întrebări ale domnului Piper, legislația prevede cerințe minime pentru produsele noi, și etichetarea dă informații în legătură cu performanța lor. Legislația privind clădirile face același lucru pentru clădiri, deci se dau informații privind performanța și există condiții minime pentru renovare. Um, directiva privind eficiența energetică creează o serie de factori în, toate, în mai multe sectoare uh, care uh, fac să accelereze rata renovării clădirilor sau achiziționarea de noi produse. Iată cum uh, funcționează împreună aceste diferite acte legislative. Apoi, în ceea ce privește felul în care ne atingem obiectivele în ciuda acestor evaluări, acestor dificultăți, după cum spuneam, în continuare suntem în momentul în care facem această evaluare și analizăm felul în care statele membre implementează legislația, din păcate cu întârzieri, dar în, per total destul de eficient. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră, rămân la dispoziția dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă amintesc faptul că pe 16 și 17 martie vom avea cu siguranță multe oportunități de a discuta între noi acest raport. Eu vă sugerez acum să ne concentrăm pe întrebări care în principiu ar trebui să fie adresate direct Comisiei, pentru că ne presează timpul. Așa că aș vrea să rog pe raportorul din partea socialiștilor și democraților, domnul Pohățea, cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. E clar că eficiența energetică merge mână, este o decizie inteligentă și strategică și consumul de energie poate, reducerea acestui consum poate avea efect, efecte benefice pentru toată societatea și poate îmbunătăți competitivitatea, poate duce la ocupare și creștere. Și trebuie să ne sporim și uh, siguranța energetică, aprovizionarea noastră cu gaz și cu uh, petrol. E clar că având în vedere veniturile familiilor, e clar că factura energetică trebuie să fie uh, cât mai redusă cu putință. Și trebuie să vedem felul în care ne putem uh, îndeplini toate aceste obiective fără a uh, perturba și uh, dorința noastră de a reduce emisiile de CO2. Eficiența aceasta energetică trebuie să fie realizată până în 2020 și este clar că au existat îmbunătățiri foarte mari în ultimii trei ani nu există niciun fel de uh, economisire de energie care să nu fie importantă, așa cum spunea și uh, reprezentantul Comisiei. În, în sectoare precum industria, precum construcțiile, statele membre utilizează noi măsuri pentru a reduce consumul de energie și de aceea eforturile făcute până în prezent știm foarte bine, deși nu sunt suficiente, ne aflăm totuși pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivele. Eu nu cred uh, că politicile de eficiență energetică vor uh, redefini ținte energetice individuale pentru fiecare stat membru. Ideea este să stimulăm felul în care putem face economii de energie în diferite sectoare și dacă e să combinăm acest lucru cu alte instrumente, atunci vom avea un cadru de politici uh, bine structurat și faptul că există o implementare, poate nu neapărat corectă, a acestui cadru legislativ, um, e clar că acest lucru trebuie luat în considerare, pentru că uh, nu reușim să ne, obțin, să ne atingem toate obiectivele scontate. Și s-a spus că una din uh, slăbiciunile directivei reprezintă prea, mult, prea marea flexibilitate ce se oferă. Dar eu sunt de părere că sunt în continuare multe lucruri ce pot fi făcute pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădiri. Articolul 4 recomandă statelor membre să analizeze politica lor uh, în domeniul construcțiilor și să analizeze felul în care sectorul poate îmbunătăți eforturile sale și economia de energie, uh, de eficiență energetică. Apoi, măsurile și obligațiile pe care le au statele membre pentru a reduce emisiile. E clar că aspectul de eficiență energetică trebuie să fie mereu subliniat, pentru că joacă un rol deosebit de important. Nu uitați că factura energetică reprezintă o parte importantă din veniturile gospodăriilor și e nevoie de un sistem mai echitabil care să ne permită să reducem această factură. Și, spune domnul președinte, întrerupe oratorul. Eu cred că Uniunea Europeană și țintele sale fixate pentru 2020 reprezintă niște ținte viabile și fezabile pentru a reduce consumul de energie și va avea o influență asupra felului în care utilizăm energia uh, și va influența viețile oamenilor. Și trebuie să fim ambițioși. Da, sunt raportor din umbră, domnule președinte. Președintele, din partea ECR, nu avem raportor din umbră aici. Și pentru că ne presează timpul, am să-l rog pe domnul Peterson din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, sunt aspecte foarte pozitive în ceea ce privește eficiența energetică, așa cum, au, uh, cum a spus și colegul Cohe. E clar că dacă sporim eficiența energetică, vom reduce și importurile de energie dinspre Rusia, dinspre Orientul Mijlociu și e clar că uh, E vorba de chestiuni strategice pentru noi. Cum anume vom realiza acest lucru și cum anume vom putea merge și mai departe. Cum vom crea un cadru de reglementare care să stimuleze inovația în domeniu și care să ne permită o utilizare cât mai eficientă a energiei. Trebuie să facem o prioritizare și economiile de energie trebuie să poată fi finanțate, nevoie de investiții pentru a face aceste economii. Și Mă bucur să văd că acum și Comisia evaluează felul în care se derulează lucrurile, ce eforturi mai pot fi făcute și salut faptul că și Comisia observă toate aceste elemente într-un context mai larg, în contextul unei legislații orizontale care să poată contribui la obiectivele noastre. E greu să intri în detalii acum, în această etapă a dezbaterilor, însă acestea erau câteva dintre prioritățile noastre. Evident, clădirile sunt uh, ceva foarte important în materie de consum energetic și clădirile reprezintă o mare procent din consumul per total. Și ambiția noastră de a renova aceste clădiri, acest lucru e clar, e un instrument bun, dar poate fi și o provocare pentru felul în care implementăm legislația. Și câțiva lideri în domeniu, poate că ne pot uh, permite să avem o dezbatere aprofundată aici. Ideea este cum putem face acest lucru în materie de încălzire, de uh, uh, sisteme de răcire, care sunt soluțiile, care este inovația în domeniu. Uh, e vorba de investiții foarte mari la nivel de infrastructură, așa că trebuie să vedem cum ar mai putem încuraja aceste investiții. Și cred că este foarte important să ne amintim că aici nu suntem într-un context alb și sau negru. Și eficiența energetică la prima vedere pare foarte birocratică, însă realitatea este că e una dintre acele legislații în care întreprinderile s-au descurcat bine și au stimulat competitivitatea uh, și au uh, reușit să dea și rezultate concrete. Așa că uh, ar fi bine să disipăm acele mituri care încă mai există în acest domeniu și să găsim niște soluții care să fie în beneficiul tuturor. Aștept cu nerăbdare să conlucrăm pe acest dosar cu toți colegii. Și acum, domnul Iavor, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și domnului raportor Piper pentru împărtășirea acestor idei. Doar câteva observații foarte pe scurt. Toți înțelegem cât de importantă este eficiența energetică și uh, mai ales în contextul negocierilor de la Paris. Și la Paris ideea era că trebuie să uh, grăbim eforturile noastre în reducerea consumului de energie în loc să le încetinim. Și eficiența energetică, așa cum s-a spus, este unul dintre cele mai, cele mai importante opțiuni posibile pentru a reduce aceste emisii de CO2. Dar nu e vorba doar de un, un imperativ de mediu. Eu cred că eficiența aceasta va, ne va permite rezultate pozitive în Europa, chiar și pe chestiuni geopolitice, așa cum s-a menționat adinaori de către colegul nostru. Eficiența energetică ne va permite să avem o capacitate sporită de rezistență în caz de șocuri energetice. Și, de asemenea, sunt de părere că eficiența energetică poate contribui la competitivitatea economiilor europene. la care se referea din aur domnul Piper. Și cred că, da, într-adevăr, trebuie să vedem faptul că avem nevoie de competitivitate în Europa, iar eficiența energetică nu este un obstacol, ci este un instrument pentru a putea atinge aceste obiective de competitivitate economică în Europa. Fiecare euro investit în eficiența energetică în Uniunea Europeană ne permite un retur pe investiții de 3 euro în materie de infrastructură și așa mai departe. Deci, este o investiție foarte bună care uh, e în beneficiul economiilor europene și care creează milioane de locuri de muncă. Dacă să ne uităm la directiva de eficiență energetică așa cum există ea în momentul de față și politicile de climă și mediu ale Uniunii Europene din ultimii ani, trebuie să realizăm faptul că forța motrice care ne permite să înregistrăm progrese în politici de mediu și din politici energetice, de fapt venea de la țintele fixate. Și când vorbim de ținte în materie de eficiență energetică, trebuie să ne gândim la uh, o nouă directivă de eficiență energetică, ce va ajunge curând, de altfel, în Parlamentul European. Și cred că ceea ce trebuie să facem este să insistăm să avem ținte ținte de eficiență energetică, pentru că dacă nu avem ținte, atunci e clar că nu vom ajunge la niciun rezultat concret. Uh, și o ultimă observație. Finanțarea. Finanțarea necesară pentru eficiența energetică, pentru investițiile din domeniu. Eu cred că e important, însă nu e vorba doar de sumele pe care le vom cheltui în materie de eficiență energetică, ci felul în care aceste sume vor fi uh, utilizate, felul în care țintim beneficiarii ce vor primi aceste sume pentru a pune capăt sărăciei energetice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, uh, domnul Ziluaga. Mulțumesc foarte mult! După părerea noastră, obiectivul de implementare a directivei eficiență energetice este important din două puncte de vedere. Mai întâi, și s-a mai spus deja, pentru că reprezintă un beneficiu din punct de vedere al mediului. În momentul de față, 40% din energia consumată vine din sisteme de încălzire și răcire din clădiri. Deci, dacă lucrăm pe eficiența energetică, lucrăm și în beneficiul mediului înconjurător. În al doilea rând, uh, clădiri mai eficiente înseamnă consum redus, deci înseamnă mai puțină energie cheltuită și plătită de către familii și asta e foarte important în lupta noastră de a eradica uh, sărăcia energetică și uh, aici vorbim de peste 10% din populația Uniunii Europene. Nu e vorba de cifre mici care nu se pot încălzi la o temperatură adecvată și este clar că statele membre deocamdată nu și-au îndeplinit obligațiile de a implementa în mod corect această directivă. În al doilea rând, angajamentele statelor membre prevăd că în 2020 să avem o, un, un grad de eficiență energetică foarte ridicat, dar trebuie să ținem seama de faptul că există un studiu recent care demonstrează că uh, anumite state membre au subevaluat impactul uh, uh, unor astfel de uh, uh, investiții în acest domeniu. De aceea trebuie să fixăm niște obiective concrete, obligatorii, cum, spre exemplu, o rată anuală de renovare a clădirilor și edificiilor publice. Noi, de asemenea, suntem de părere că trebuie să subliniem eficiența energetică în perspectiva în perspectiva reducerii consumului de energie. Deci trebuie să ne concentrăm pe reducerea consumului, dincolo de uh, eficiența ca atare. Cu toții ne dorim un, un consum responsabil al unui bun comun și anume energia. Și atât din punct de vedere al eficienței, cât și de al beneficiilor pentru familii și gospodării, e clar că uh, aici e vorba și de un serviciu social trebuie să luptăm împotriva sărăciei energetice. Deocamdată, din materie de bugete și de investiții, noi suntem de părere că în mod foarte greu acestea vor acoperi amploarea investițiilor necesare pentru a asigura tranziția către un nou model. De aceea e nevoie de eforturi suplimentare și e nevoie de investiții nu neapărat private, ci e vorba de un nou model de utilizare a fondurilor publice care să poată garanta investițiile private. Și în final aș dori să profit de prezența reprezentantului Comisiei pentru că am văzut foarte clar că în directivă se prevede ca centralele nucleare, da, să știți că trebuie să ajungeți la o concluzie, spune domnul președinte. Păi acum termin. Centralele nucleare ar putea fi de asemenea analizate din punct de vedere al costurilor și avantajelor. Și e, e, nu știu dacă există argumente în acest sens, am vrea să știm care sunt argumentele Comisiei. Mulțumim. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum domnul Tamburano. Eu... Bună ziua, dragi colegi. Noi suntem perfect de acord cu nevoia de a urgenta practicile birocratice legate de orice fel de intervenție și mai ales când vine vorba de eficiența energetică. Suntem convinși că e nevoie de obiective obligatorii. Nu considerăm că doar declarațiile de intenție sunt suficiente. E nevoie deci de obiective obligatorii de, 80, de 40%. Dacă anumite state au dificultăți în a atinge aceste obiective obligatorii, acest lucru nu, trebuie, nu e neapărat uh, consecința faptului că au fixat obiective prea ambicioase. Trebuie să analizăm situația fiecărui stat membru și să vedem care sunt motivele pentru care anumite țări din Uniunea Europeană reușesc să obțină rezultatele și altele nu. Nu credem că e posibil ca în cadrul Uniunii Europene să existe două, trei sau patru viteze diferite în ceea ce privește atingerea anumitor obiective. Nu credem că statele membre, anumite state membre trebuie lăsate în urmă, așa cum nu trebuie lăsat în urmă niciun cetățean al Uniunii. Și revenind la cetățeni, toate intervențiile vizând eficiența energetică la scară mare sau mică, sunt cea mai bună investiție pe care o poate face un cetățean, dar și un stat în viitorul său. Sunt investiții care, având în vedere volatilitatea piețelor financiare, sunt garantate și legile termodinamicii garantează câștigul în urma acestor investiții. Deci nicio altă investiție nu e mai sigură decât a investi în legile clare ale fizicii. Niciun cadou mai frumos nu putem face generațiilor următoare decât să facem Europa mai rezistentă cu adevărat, pentru că fiecare kilowatt oră pe care îl cumpărăm din străinătate, fiecare baril de petrol, fiecare metru cub de gaz pe care îl cumpărăm din străinătate, înseamnă un flux de bogății spre aceste țări care de multe ori sunt cele care finanțează interese contrare intereselor noastre. Deci, discursul eficienței energetice devine nu doar un discurs legat de obiectivele climatice, de mediu, un discurs economic, ci și un discurs legat de libertate, pace și justiție pentru generațiile următoare. Mulțumesc! Let me uh, please remind you that we have a... Dați-mi voie să vă amintesc de faptul că vom avea ocazia să discutăm acest raport în comisia noastră ITRE din luna martie. Așa că acum am încheiat runda de intervenții din partea membrilor Parlamentului pe marginea acestui raport și acum dați-mi voie să închei această listă de intervenții și vom avea vom avea câte un minut și am să fiu mai strict Așa că vă rog foarte mult să mențineți uh, timpul alocat și nu mai mult. Doamna Rodriguez. Gracias, presidente. Primero quiero señalar... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă spun că intervin în numele doamnei Soledad Cabezon, care este raportor din umbră uh, la Envi pe acest raport. Vreau să subliniez mai întâi faptul că regretăm faptul că încă o dată statele membre nu sunt la înălțime și nu ne pot garanta că vor îndeplini obiectivele fixate uh, în materie de eficiență energetică până în 2020. Acum trebuie să învățăm din ceea ce se întâmplă și notăm dificultățile pe care le-a subliniat Comisia în evaluarea sa și vom, uh, le vom transpune foarte concret, foarte curând în practică. Cu ocazia următoarei revizuiri a directivei eficiența energetică, grupul nostru își dorește să găsească mecanisme care să ne garanteze faptul că statele membre își sporesc nivelul de ambiții și că îmbunătățesc politicile investiționale în domeniu. Grupul nostru, socialiștilor, dorim să îmbunătățim calitatea strategiilor de renovare prezentate de către statele membre și să le suplimentăm cu foi de parcurs la nivel național, uh, obligatorii pentru toate părțile interesante și trebuie să fie uh, niște investiții publice, trebuie să avem un plan de renovare care să ne garanteze că toate administrațiile publice, publice integrează în contractele lor publice și scopul și obiectivele de eficiență energetică și că se înțelege acest lucru și în materie de audit și că deci se vor găsi uh, resursele necesare pentru o politică astfel de ambițioase și de aceea trebuie ca statele membre să pună accentul pe familii, pe gospodării și Doresc să îl întreb pe reprezentantul Comisiei dacă a evaluat impactul măsurilor luate de statele membre în reducerea sărăciei energetice în rândul gospodăriilor. Mulțumesc. Uh, Mr. Benson. Domnul Benson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E important să ne asigurăm că există eficiența costurilor în, în punerea în aplicare a acestei directive pentru o, un, o societate cu emisii scăzute de carbon. Este de asemenea important să ținem cont de obiectivele pe care le are Uniunea Europeană și anume 20% eficiență energetică până în 2030. Trebuie să atingem această țintă dintr-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Un instrument pe care îl avem sunt aceste obligații din articolul 7 sub directiva privind eficiența energetică. Comisia ne vorbea de 71%, însă știm că ajungem cam la două treimi din totalul economisirilor energetice. Sper că Comisia este de acord că acest instrument este unul eficient și necesar și pentru perioada următoare. Și finanțarea Eficiența energetică e importantă, e un domeniu dificil și știu acest lucru din țara mea, unde există multe cazuri în care uh, ne dorim să facem multe, dar există o lipsă a investițiilor. Vrem să facem mai mult în ceea ce privește fondurile de investiții și astfel încât alocările făcute în ceea ce privește finanțarea să fie eficiente din punct de vedere al costurilor. Mulțumesc. Domnul Ghirec. Mulțumesc! Eu cred că am făcut o greșeală încă de la început când adoptăm această directivă. Știam încă de la început că Europa are țări mai bine dezvoltate, mai puțin dezvoltate. Europa nu putea să fie văzută ca fiind la fel în ceea ce privește această reducere de 20%. Indicatorul a fost greșit. Indicatorul pentru măsurarea eficienței energetice ar fi trebuit să includă PIB-ul pe capita pe fiecare stat membru. Doar atunci am, put, am fi putut să vorbim despre o eficiență reală și nu fizică. Aceasta fizică are de a face cu planuri specifice, însă pentru țări care trebuie să se dezvolte, ei bine, ele nu vor putea să țină pasul și nu vor putea să mențină aceste 20% și atunci vă întreb cum, va, cum vor arăta calculele pentru Polonia, cum vor ar, va arăta, cum va fi calculat acest indicator. Domnul Balcites. Komisijos atstovas iš tikrųjų paminėjo, kad yra daug padaryta ir čia daug kas. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit din partea comisiei că s-au făcut multe progrese deja. Însă, în 2014 am discutat deja în această comisie de situația existentă în șase state membre și am văzut că s-au făcut multe investiții în aceste șase state membre. Însă rezultatul acestor investiții e așteptat cândva în peste 100-300 de ani. De aceea, trebuie să ne gândim la măsuri care ar duce nu doar la niște economisiri în ceea ce privește energia, ci la niște măsuri care și-ar putea aduce contribuția și la îmbunătățirea vieții oamenilor. Dacă nu, pur și simplu trebuie să spunem că aceste fonduri nu au fost folosite așa cum trebuie. Domnul Kelly Mulțumesc, domnule președinte. Am avut privilegiul de a reprezenta Parlamentul la Paris, așa că eu sunt de acord cu punctele atinse de mai mulți colegi și anume că trebuie să mergem și mai departe și să nu reducem obligațiile, mai ales în ceea ce privește clădirile. Ceea ce se face pentru ele economisește energie, bani, se reduc emisiile de dioxid de, car- de dioxid de carbon și este îmbunătățit mediul de viață. E o situație din care toată lumea are de câștigat și putem face mult mai multe în acest sens. Am ascultat întrebările și l-am ascultat pe Marcus Piper, raportorul nostru, care vorbea despre această duplicare și aș dori să-i cer comisiei să răspundă la aceste comentarii făcute de domnul Piper în ceea ce privește duplicarea, pentru că aceasta e în sine ineficiență, crește birocrația, cresc cheltuielile, așa că aș dori să ascult răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, îi mulțumim domnului Kelly și pentru că s-a, s-a, și-a folosit timpul cuvenit. Domnul Carins. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu niște întrebări pentru comisie. Nu vreau să țin un discurs, ci să adresez o întrebare. Înțeleg că reducem emisiile de dioxid de carbon, înțeleg ce ne spuneți dumneavoastră, e nevoie de ținte să ajungem la uh, e nevoie de obligativități să ne atingem țintele. Întrebarea e, cât are de-a face eficiența energetică în legislație cu reducerea dioxidului de carbon și apoi o încetinire economică, tehnolo- îmbunătățile tehnologice, ce rol joacă? E legislația cea pentru care trebuie să ne, faci- să ne felicităm sau e o altă parte mai importantă și cât de mare? Mulțumim pentru această întrebare precisă și că v-ați încadrat în timp. Domnul ne are cuvântul. Vă mulțumesc lumea se schimbă și piețele energetice se schimbă și de aceea știm că există un potențial mare în ceea ce privește eficiența energetică în clădiri, în industrie, în țări cum sunt Polonia și Regatul Unit, unde există o politică mai săracă energetică, s-ar putea să fie probleme. Dar acum vedem că prețurile la energie scad foarte mult temporar, probabil, dar cum afectează toate acestea directiva privind eficiența energetică? Cred că ar fi foarte important să discutăm. A făcut Comisia vreo analiză despre ce se va schimba, cum se va schimba eficacitatea directivei în acest context și apoi ce va însemna pentru noi. Înseamnă că trebuie să consolidăm directiva privind eficiența energetică pentru a ajunge la aceleași obiective pe termen scurt sau ce altceva. Vă mulțumesc pentru că dați dovadă de disciplină, de disciplină acum la sfârșitul dezbaterii și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei domnul Hodgson. Mulțumesc foarte mult. Mă tem că am nevoie de mai mult de un minut ca să răspund la întrebări, însă voi încerca să o fac pe scurt. Domnul Poher și domnul Chele, domnul Peterson au discutat despre clădiri. Vă să vă atrag atenția că avem și o revizuire a directivei privind clădirile, eficiența energetică a directivei care are loc în a clădirilor care are loc în același timp. În același timp. Și da, sunt un domeniu cheie în ceea ce privește economisirea. Domnul Carin se întreba ce are de de a face eficiență energetică cu reducerea emisiilor. Până acum nu acesta este scopul principal, ci faptul că se trece acum în, la schimbări în ceea ce privește mixul de combustibil duce la un progres foarte bun pe carbon. Există aceste schimbări care aduc beneficii și la eficiența energetică. Pe viitor vom vedea o parte mai egală în ceea ce privește contribuția lor dar depinde și de pașii pe care îi fac statele membre. În ceea ce privește beneficiile, și mă întorc la domnul Penderson, dacă nu ne-ar păsa de mediu, nu am crede că Parisul contează, dar noi credem asta, dar tot, totuși am considerat că trebuie să se continue cu eficiența energetică. Să impactul asupra PIB-ului e pozitiv, în ceea ce privește ocuparea, impactul e din nou pozitiv. În loc de importarea de gaz, care nu creează locuri de muncă, ci e, creează o expunere pentru cei de la care importăm, în schimb, dacă ne ilozăm, ne izolăm um, acoperișul sau folosim niște boilere de ultimă generație pentru o economisire, atunci beneficiile sunt foarte clare din punct de vedere economic și, și în ceea ce privește asigurarea uh, cu combustibili. Așa că noi credem că e o politică economică tot atât cât e și o politică de mediu. Și ajungem apoi la cele spuse de domnul Benzen și Avor și anume finanțarea. Problema nu e dacă aceste investiții au sens, ci cum putem să avem banii pentru a face investițiile necesare. Și da, aveți dreptate, trebuie să uh, ne axăm pe o utilizare mai bună a fondurilor și apoi un alt uh, europarlamentar spunea că nu ne permitem să cheltuim banii prost în acest domeniu. Banii publici trebuie să fie mai bine folosiți și lucrăm pe această inițiativă privind clădiri inteligente, cheltuieli inteligente, încercăm să vedem cum putem face totul mai bine. Apoi, care sunt obstacolele în ceea ce privește finanțarea privată în sector? Oamenii ne spun că e vorba de agregarea proiectelor, da, și avem și muncă făcută în acest domeniu. Ne-ar interesa și pe noi foarte mult uh, ce poate să ne spune Parlamentul în acest sens. Domnul Pocăr, domnul Ziluaga, doamna Rodriguez au vorbit despre, săr- despre sărăcia energetică. Uh, mi am am fost întrebat dacă am evaluat sărăcia energetică, nu avem rezultate încă, însă e un domeniu la care facem analize și trebuie să facem analize, nu pot să spun mai multe acum. Și e un domeniu care, odată cu revizuirea directivei, probabil ar trebui să, să ocupe un loc mai important. E un domeniu foarte dificil dar îl analizăm în revizirea noastră și dacă aveți propuneri în această direcție, acum e momentul să le faceți. Domnul Erickson a întrebat despre prețul petrolului. Acesta se schimbă și atunci se schimbă și celelalte prețuri, dar nu e o, un răspuns la o schimbare a cererii în Europa. Însă dacă politica noastră funcționează, atunci cererea pentru combustibil fosil va fi scăzută în Europa. Nu încurajează un regim de prețuri înalte. Dacă e nevoie de prețuri înalte să funcționeze, atunci nu, e nevoie de el. Da, e clar că prețul îi ajută pe oameni să ia decizii, însă eficiența la clădiri, transport și chiar în cadrul fermelor este o investiție eficientă din punct de vedere al costurilor, dar care nu e făcută. în timp ce prețurile, bineînțeles că au impact asupra politicii noastre, nu au un, au un, un impact de, decisiv. Domnul Ziluaga întreba despre centrale nucleare, nu pot să răspund la această întrebare, poate colegii mei vor putea. Apoi domnul Kelly a spus că nu am răspuns la una din, întrebări, din întrebările domnului Piper și îmi cer scuze pentru acest fapt și mai e una la care aș dori să mă reîntorc. În ceea ce privește duplicarea nu avem o evaluare care exista duplicare ceea ce privește legislația privind eficiența energetică. Avem două acte legislative pentru produse care stabilesc niște standarde minime și oferă informații consumatorilor și avem un act legislativ pe clădiri care, din, care încă o dată delimitează niște standarde minime. Și apoi avem această directivă privind eficiența energetică care crește cererea pentru produse bune și clădiri bune. Și de aceea vine ca ceva complementar. Completează acele două acte legislative foarte detaliate și tehnice, foarte importante, dar cu abordare mult mai economică și pe partea de cerere și de ofertă, care și se face o creștere a cererii pentru produse și clădiri mai bune. Așa funcționează lucrurile. Nu am răspuns la întrebarea în ceea ce privește energiile regenerabile. Din nou, și asta trebuie să facem cum trebuie. Dacă o facem cum trebuie, atunci stimulentele pentru oameni, de exemplu, să își renoveze clădirile vor, fi, vor juca un rol important. Un panou solar pe acoperiș, o pompă pentru sistemul de încălzire. Deci noi dorim să stimulăm și acest domeniu al energiilor regenerabile. Dar eu mă voi opri aici. Nu un ultim punct, domnule președinte. Domnul Tamburano m-a întrebat de ce unele țări își ating obiectivele, altele nu. Nu știm, dar dacă vă uitați la raportul nostru de progres, răspunsul nu e că unele sunt mai bogate, unele mai puțin bogate. Sunt țări care se descurcă bine în toată Europa, de la nord, la sud, de la est, la vest. Și există potențial de a face totul bine și credem că aici joacă un rol important o administrație bună, o guvernanță bună și nu neapărat resursele financiare. Și ajung la punctul domnului, domnului Ghirec da, e adevărat că la nivel european ne dorim o cantitate absolută de energie economisită. Avem acest obiectiv la nivel european, însă la nivel național statele membre pot să stabilească propriile obiective folosindu-se de orice fel de relații doresc. Și Polonia e doar un exemplu, dar există țări care continuă să se descurce foarte bine din punct de vedere economic și ne-am așteptat de la ele să aibă niște obiective mai înalte și în ceea ce privește mediul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hobson. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, faptul că am uh, reușit să recuperăm puțin întârzierea cu care am, am început ședința. Doresc să vă amintesc că această propunere de raport va fi discutată în detaliu la reuniunea Comisiei ITRE din martie și acum, doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct de pe ordine de zi. În decembrie 2015, Berec și-a publicat avizul. Mă scuzați, domnule Piper, vă rog. Nu sunt un uh, președinte destul de experimentat, v-am uitat. Nicio problemă. M-am bucurat foarte mult să aud anumite observații care într-adevăr își doreau să existe o povară administrativă mai mică și da, în articolul 7 ne-a spus că sunt elemente care trebuie să fie simplificate și care sunt simplificate acum, de aceea m-am bucurat să aud acest fapt. Apoi, încă o întrebare care a rămas fără răspuns, o întrebare importantă. Mai mulți au spus că dacă ne dorim să existe eficiență energetică, atunci vom fi mai buni și în ceea ce privește situațiile de criză. Da, dar aici intră în joc și energiile regenerabile pe care ni le dorim în Europa. Și există regiuni care sunt deja la 50%, care au uh, activitate transfrontalieră care s-au specializat doar pe energii regenerabile și ne dorim acum să existe asemenea obiective, obligații generale și pentru ei, pentru că comisia s-ar trebui probabil să gândească și la uh, un alt tip de sisteme. Nu am primit un răspuns la această întrebare în ceea ce privește aceste cerințe obligatorii generale. Uh, pentru că în Scandinavia există un fel, un fel de flat rate pentru energie în ceea ce privește energiile regenerabile. Și cum facem față acestor dezvoltări total noi pentru noi? Am sentimentul că încă suntem prizonierii acestor discuții legate de clădire, acestor directive din 2000, pe ce trebuie să facă Uniunea Europeană, ceilalți, eu cred că e mult prea multă birocrație și îmi doresc la toate domeniile importante pentru eficiența energetică. Da, e clar, trebuie să mergem mai departe, însă trebuie să ne asigurăm că facem totul fără să creștem nivelul de birocrație. Și de a mi-aș dori să aud și contribuțiile colegilor în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Piper! Uh, în decembrie 2015, BEREC și-a publicat avizul în legătură cu modul în care consideră că trebuie reformate regulile europene în domeniul telecomunicațiilor. Comisia își va publica propunerile legislative în iunie anul acesta și BEREC a produs recent documente în legătură cu OTT-uri și oligopolurile de pe piața telecomunicațiilor. Sunt sigur că avem multe de discutat. Am prevăzut o dezbatere de o oră și 15 minute și este o plăcere pentru mine să îl rog pe domnul um, Willem Eschweiler să ia cuvântul în catete de președinte al BEREC. Bine ați venit! Thank you very much. We all face a rapidly changing world. Mulțumesc lumea comunicațiilor electronice este în schimbare rapidă. Vă amintesc că transformările digitale au fost în centru uh, Forumul Economic Mondial de la Davos de săptămâna trecută și e normal acest lucru și dezvoltarea cadrului european pentru comunicații electronice este uh, esențial pentru a atinge obiectivele pieței unice digitale. Comisia ITRE are un loc cheie de jucat, având în vedere că urmează propuneri legislative și în acest cadru mă bucur de oportunitatea care mi-a fost oferită de a vă prezenta astăzi punctele mele de vedere în legătură cu uh, evaluarea cadrului uh, <clears throat> în domeniul telecomunicațiilor realizată de BEREC, uh, a cărui președinte sunt anul acesta. starting point is that the Cadrul um, pentru telecomunicații este un pilon central al pie strategiei pieței unice digitale și Parlamentul în rezoluția sa privind comunicarea Comisiei de săptămâna trecută a adoptat și a, amintesc trei obiective. Mai întâi, mai bun acces pentru consumatori și întreprinderi, apoi eh, rețele digitale avansate și rețele inovante și consolidarea economiei digitale. Evaluarea mm, telecomunicațiilor are obiectivul de a crea condițiile necesare pentru rețele avansate și servicii inovante în acest sector și elementele cele mai importante sunt conectivitatea, serviciul universal, uh, condiții egale, protecția spectrului și designul instituțional. Când vine vorba de provocări a conectivității în Europa, trebuie să găsim o soluție în legătură cu modul în care se poate ameliora um, infrastructura de bandă largă și foarte largă cum se poate rezolva această problemă digitală și, în fine, cum se poate um, folosi uh, banda largă de mare viteză uh, și cum se pot încuraja investițiile. Sunt absolut de acord cu rezoluția Parlamentului și anume că investițiile în rețelele de comunicații ultrarapide trebuie stimulate printr-un cadru european de reglementare care să stimuleze inovația, având în vedere că concurența a fost asociată de um, niveluri ridicate de investiții în infrastructură și prețuri mai mici pentru consumatori și întreprinderi. BEREC consideră că trei instrumente au un rol de jucat, reglementarea și eventual dereglementarea, și în plus serviciul universal și măsurile de ajutor de stat dacă e nevoie. În ceea ce privește reglementarea, e important să amintim că concurența funcțională uh, stimulează investițiile eficiente și revin la rezoluția Parlamentului care spune tocmai acest lucru și anume că există puține dovezi că consolidarea operatorilor ar duce la mai multe investiții. Și acestea fiind spuse, este important să nu uităm că atingerea obiectivelor de conectivitate în Europa reprezintă diverse preocupări, diferite provocări în diferite state membre, cele mai bune resurse, um, soluții tehnice, cele mai bune modele de, model de afaceri depind de caracteristicile pieței. De aceea nu există o soluție unică pentru toate cazurile și e nevoie de flexibilitate pentru a sprijini concurența și investițiile cele mai potrivite situației din fiecare stat membru. Această evaluare oferă uh, oportunitatea uh, de a revizui instrumentarul necesar pentru a reacționa la situații de piață în evoluție și diverse din statele membre. În ceea ce privește uh, serviciul universal, Uh, observație generală ar fi că acesta reprezintă o parte importantă a cadrului și asigură disponibilitatea serviciilor uh, de comunicații electronice de bază pentru toată lumea și garantează incluziunea socială și evitarea um, izolării uh, digitale. Având în vedere evoluția pieței, trebuie să ne întrebăm două lucruri. Întâi, dacă e nevoie să se actualizeze obligațiile actuale de serviciu universal. După părerea noastră, statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a defini serviciul universal și obligația de serviciu universal poate să evolueze diferit în funcție de modul în care se dezvoltă piața în fiecare țară. Și nu trebuie să uităm că obiectivul serviciului universal a intervențelor din cadrul acestora este să se ofere un serviciu minim de bază de o anumită calitate. Bineînțeles, serviciul universal poate să contribuie la obiectivul de conectivitate. Dacă în acest caz trebuie să acționeze pentru a evita izolarea digitală, dar statele membre trebuie să stabilească parametrii tehnici ai accesului la banda largă de bază. Apoi, Așa numitele condiții egale de concurență este un, sunt un element central al discuției pentru că serviciile noi, mai ales serviciile de tip over the top, sunt uh, esențiale în oferta telecom și trebuie să ne întrebăm două lucruri. Dacă se distorsionează condițiile de concurență între diferiții actori și, în general, pot să spun că suntem de acord cu punctul de vedere al Parlamentului European din rezoluție, care spune că aceste servicii digitale um, că există mai multă cerere pentru aceste servicii digitale și e nevoie de concurență pentru a stimula investițiile în, în infrastructurile, în, da, infrastructurile respective. BEREC se concentrează pe așa numitele servicii OTT1, Over the Top 1, care ar înlocui serviciile de telecomunicații tradiționale, adică cum ar fi WhatsApp în loc de SMS-uri. Și înainte de sfârșitul lui februarie, uh, Barack va publica o evaluare în acest sens. Și ne întrebăm care sunt perspectivele sau opțiunile. Barack Uh, recomandă un temei juridic care să permită autorităților naționale de reglementare să monitorizeze piețele dincolo de comunicațiile în cadrul uh, comunicațiilor de electronice de bază. E nevoie de coerență între um, autoritățile de reglementare uh, pentru a avea aceleași definiții și e nevoie de anumite calificări. Trebuie să se evite poverile de reglementare excesive și trebuie să facă evaluare regulă cu regulă, analizându-se ce prevederi specifice unor sectoare sunt încă necesare. În acest context, de protecție a utilizatorilor finali, Berec consideră că trebuie să se abordeze două, să răspundă la două întrebări. Avem nevoie de o lege a consumatorilor generală sau specifică sectorului? Noi credem că trebuie să existe un echilibru între în reglementare generală și una specifică sectorului pentru a ne asigura că toți utilizatorii finali sunt protejați um, într-un sector în evoluție rapidă și trebuie să evotăm Uh, vidul juridic sau dubla reglementare și un rezultat uh, care să protejeze mai puțin consumatorii. Și aici ajung la a doua întrebare în legătură cu nivelul armonizării pentru legea consumatorilor, de protecția consumatorilor, BEREC consideră că statele membre și organismele de reglementare trebuie să poată să reacționeze um, și să permită uh, um, experimentarea unor soluții de reglementare noi. Deci e nevoie de o abordare bazată pe armonizarea maximă, dar există riscul de a se reduce nivelul de protecție a utilizatorului final la cel mai mic numitor comun. Eu știu și Berec știe că spectrul este un element cheie pentru, și pentru Comisia Europeană și pentru Parlamentul European. Deci, care este situația? BEREC consideră că cadrul actual a funcționat bine și a oferit o valoare adăugată consumatorilor, concurență eficientă și investiții uh, și s-au uh, realizat rapid noile rețele 4G. E, există mai multă armonizare în ceea ce privește rețelele de bandă largă în Europa decât în orice altă parte a lumii, cum ar fi Statele Unite, Australia sau Japonia. Mai multă coordonare și armonizare în domeniul spectrului este deja o realitate. Orice intervenție și um, armonizare suplimentară trebuie bine gândită, um, cântărind riscurile și beneficiile și în ceea ce privește perspectivele, trebuie să subliniez că obiectivele de, con- de conectivitate și condițiile de capacitatea spectrului pentru serviciile electronice variază de la un stat membru la altul. În acest context, orice armonizare de sus în jos riscă să ducă la un, o utilizare ineficientă a acestui resurse limitate și riscă să fie o barieră în calea inovației. Cadrul actual recunoaște deja că există diverse instrumente pentru a armoniza spectrul pentru comunicațiile electronice, stabilește și termene. În fine, e nevoie de mai multă cooperare între grupul pentru uh, politica spectrului în domeniul radio și BEREC. Do you allow me just some few remarks? Dacă îmi permiteți câteva observații în legătură cu planurile noastre. Ultima element, eh, ultimul element eh, esențial este designul instituțional. Întotdeauna am fost criticați în ceea ce privește designul instituțional. Noi considerăm că BEREC trebuie să continue să aibă același rol în designul instituțional. BEREC are nevoie de expertiza autorităților naționale de reglementare, poate există loc de mai bine în ceea ce privește eficiența operațională a activității BEREC, dar designul instituțional trebuie să rămână așa cum este. În fine, în ceea ce privește valoarea TSM, după cum vedeți, putem, trebuie, să, trebuie să mai facem multe. În ceea ce privește neutralitatea rețelei, lucrăm la linii directoare care vor fi disponibile la sfârșitul lui august și, pe de altă parte, facem multe eforturi um, pentru a ameliora politicile de roaming. Acestea sunt sarcinile BEREC. Vă mulțumesc foarte mult. A fost onoare pentru mine să mă aflu aici. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Un minut de fiecare, două minute de fiecare, mai întâi doamna Niblar. Ja, vielen, vielen Dank, Herr ähm, Mulțumesc, domnule președinte, și eu vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc mulțumesc uh, pentru introducere. Am două sau trei întrebări. În primul rând vreau să vă spun că vă sprijinim, da, într-adevăr avem nevoie de investiții în ceea ce privește internetul de bandă largă cu viteză mare și foarte mare. Trebuie să încercăm să facem acest lucru de câte ori e posibil și nu pot decât să vă sprijin. Dacă ne dorim să fim competitivi în Europa, atunci e, chiar că, e clar că pilonul legat de internet trebuie să fie făcut astfel încât să facem față concurenței. În ceea ce privește politica frecvențelor despre care ne vorbeați, aș dori să fiu mai progresivă și mă gândesc puțin aici și la cum sunt folosite automobilele automate, apoi internetul 4.0, cred că avem nevoie de mai multă armonizare, de o armonizare mai bună în ceea ce privește politica în cea, alocării frecvențelor. Ce părere aveți? Și apoi, cred că e nevoie de o abordare europeană și trebuie să recunoaștem că e nevoie de, nevoie de ea. Neutralitatea rețelelor. Am uh, adoptat poziția noastră în Parlament. Ce formă are ea în practică? Există probleme merge totul bine și apoi ne vorbeați de un teren echitabil, dacă ne-ați putea spune mai multe, unde vedeți deja că din cauza că există diferite reguli ale jocului, există diferențe și credeți că instrumentele pe care le avem sunt suficiente să facem ceva în ceea ce privește evaziunea fiscală? Vă mulțumesc mult! și m-am încadrat în timp. Vă mulțumesc. Minunat, v-ați descurcat foarte bine. Vă mulțumim, doamnă Nibler. Doamna Cleel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și am o observație și două întrebări. Bineînțeles că vorbim de o provocare foarte mare reprezentată de infrastructură și cred că avem foarte multe de făcut să vedem ce se întâmplă cu ajutoarele statale, cum le organizăm și să ținem cont de concurență să există modele de piață posibile, la care probabil azi nici nu ne putem gândi. Apoi, organizația, organizarea pieții unice digitale. Ne-am axat foarte mult pe ea și în Parlament. Parlamentul European, în raportul în ceea ce privește piața unică digitală, spunea că BEREC trebuie să primească un rol consolidat în munca sa. Ne dorim ca competențe sporite pentru BEREC Așa că întrebarea mea e următoarea. Ce v-ați dori dumneavoastră? Ce credeți că ați, am putea noi să facem astfel încât să vă ajutăm ca munca să meargă mai bine? Eu personal am avut o legătură foarte bună cu Berec și cred că se face muncă foarte bună acolo. Și apoi mă întreb și la oficiul de la Riga cum poate fi și acesta consolidat, sprijinit, astfel încât să avansăm. Sunt de acord cu doamna Nibler în ceea ce privește întrebările legate de neutralitatea rețelelor. Mie mi se pare într-adevăr că jucătorii au uh, viziuni foarte diferite, cum a definit Parlamentul lucrurile, ce credem noi, cum arată liniile directoare. Așa că nu trebuie să trecem peste acea, acest element. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Claire, minunat. Din partea ECR are cuvântul domnul Enkel. Uh, <laughs> Uh, I have spent all my life in this industry and uh... Eu mi-am petrecut uh, foarte mult timp în uh, această industrie și am ajuns la concluzia că unul din motivele pentru care suntem în urma SUA este că în multe țări privatizarea multor companii telecom s-a făcut mult prea târziu. Și am o întrebare simplă. Organizația dumneavoastră are vreo poziție asupra faptului că avem în continuare în anumite state acești jucători uh, Eh, mari care de fapt depind de autoritățile guvernamentale. Și acum dau cuvântul doamnei Calas. Mulțumesc. Am mai multe întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește eh, actorii care intervin în domeniu. S-a spus că aceleași reguli trebuie să se aplice acestor servicii, însă cred eu că nevoile ă, trebuie să fie evaluate dacă într-adevăr e vorba de servicii similare. Și este foarte important ca dezbaterea să ne permită să facem diferențieri între accesul la rețele, accesul la servicii, pentru că accesul la rețele, pentru asta nu e nevoie de reglementare pentru a avea concurență pe piață. Însă la servicii, accesul la servicii, Uh, poate și acesta poate fi uh, dereglementat, acum nu știu, care e părerea dumneavoastră? În al doilea rând, ceea ce privește armonizarea, dumneavoastră v-ați referit la ea, mă surprinde Nu asta. a spus că trebuie să fim prudenți aici, pentru că în momentul în care vorbim despre internet și alte lucruri care sunt legate de aceste servicii, e nevoie de o abordare cu spectru uniform, unificat. Deci, de fapt, e vorba de armonizare, cred eu. Și atunci întrebarea mea este următoarea, în ceea ce privește designul instituțional la care v-ați referit. Uh, nu trebuie să uităm din faptul că BEREC depinde de 28 de autorități de reglementare diferite. Și atunci ce se întâmplă cu diferitele principii, cum ar fi neutralitatea netului, care, sunt, uh, care trebuie să fie aplicate în mod similar? Întrebarea e BEREC. Ce muncă va face în acest uh, sens? Și cum va face în așa fel încât să punem capăt discrepanțelor care ar putea exista între diferitele autorități de reglementare? Mulțumesc, doamnă Calas, faceți o muncă foarte bună. Domnul Heimau. Danke, danke Herr Eschweller äh, für Ihr Herkommen. Ich habe nur eine Frage. Mulțumesc. Äh, relativ Mulțumesc, am doar o întrebare, una de principiu, și anume cum vede bere, cum vedeți dumneavoastră, din punct de vedere al democrației, această dereglementare în viitorii ani. Vorbim mult de protecția consumatorilor, însă internetul, rețelele, toate cu rețet, toate platformele de comunicare pun accentul pe un alt grad de democrație. Și atunci, de ce s-a definit acest uh, serviciu universal? E o întrebare politică. Apoi, ce rol joacă pentru dumneavoastră, în munca dumneavoastră, reglementarea viitoare? Reglementarea viitoare în ceea ce privește uh, piața și legătura sa cu consumatorii. Mulțumesc foarte mult. Și acum ajungem la întrebările adresate individual de colegi, domnul Rubic. Mulțumesc. O primă întrebare la 5, 5G pentru 2020. Nu e prea târziu, nu avem nevoie de anul 2018 pentru că avem concurență cu Japonia, Corea de Sud. Apoi, în ceea ce privește creșterea armonizării în întreaga Europa. Uh, Putem să generăm și investiții, de exemplu, în acest sens, mai ales um, că acestea ar putea fi folosite pentru crearea de rețele. Lucrați și împreună cu ESOM, aceasta ar fi o altă întrebare, astfel încât să aveți o legătură profesională cu aceștia. Apoi, Ce fel de um, reacție ar avea o maximală, o armonizare maximă în ceea ce privește utilizarea echitabilă? Domnul Boni. Thank you very much. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă în ceea ce privește directiva Telecom și revizuirea acestora. Întrebarea mea este următoarea. Cum putem stimula investițiile? și să ne mai gândim și la acest concept de eforturi comune din facilitatea reconectarea Europei, fonduri structurale, fonduri regionale, strategia europeană de investiții, fondul pentru strategia europeană de investiții. Apoi, o a doua întrebare se referă la armonizare. Dumneavoastră ați spus că ne aflăm în etapa de după armonizare, dar dacă ne gândim la 5G, Noi trebuie să ne pregătim deja agenda de lucru, să avem o foaie de parcurs pentru 5G. Eventual poate o să fie nevoie și de anumite instituții la nivel internațional, însă care este părerea dumneavoastră de referitor la armonizare, dar în contextul 5G? Și o ultima întrebare se referă la serviciile universale, la care dumneavoastră v-ați referit. E vorba de o actualizare a regulilor care trebuie făcută de guvernele naționale. Dar dacă vrem să evităm niște soluții care s-ar putea să fie periculoase din punct de vedere a armonizării europene, atunci cum să armonizăm lucrurile într-un mod eficient? Deci, mult succes, Berec! Thank you, Mrs. Valian. Mulțumesc, doamna Valian. Thank you. Uh, we talk about Mulțumesc. De obicei vorbim despre concurență, despre consolidare, despre felul în care trebuie să organizăm lucrurile. Și ideea mea este următoarea. Ne bazăm pe acces. Dacă nu avem acces, atunci unde e consolidarea? În ce fel aceasta intră în conflict cu modelul de concurență, de competitivitate? Dumneavoastră a spus că modelul actual este unul care funcționează, dar în continuare mai nevoie de investiții în infrastructuri atunci, oare nu cumva am ajuns la o limită a profitului și a profitabilității în momentul de față, care de fapt descurajează viitoare investiții și dacă așa e, atunci de ce anume exact avem nevoie pentru a restimula, pentru a trece la următoarea etapă de investiții pe această piață? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Vălean! Și ultima persoană care dorește să pună întrebări, doamna Cumpula Nații. Mulțumesc foarte mult! acoperirea și banda largă, viteza, uh, internetul cu viteza mare, uh, trebuie să sunt elemente importante și trebuie să ținem pasul cu evoluția la nivel internațional și să creăm baza necesară pentru o nouă digitalizare, pentru o nouă epocă de digitalizare. Acum, dacă e să ne uităm la detalii, la directiva servicii universale, aș vrea să știu, oare nu cumva această directivă, după părerea noastră, a e cam depășită, de modă veche sau cum? oare nu sunt anumite elemente care ar trebui să fie menținute totuși în, în directivă pentru că uh, trebuie să garantăm niște servicii utilizatorilor, cel puțin în Finlanda. Uh, și poate că statele membre ar trebui să își dorească să ofere o conectivitate cu viteză mare. Știu că a fost organizat un seminar pe această temă și am văzut cifrele. Se creează foarte multe locuri de muncă pentru aceste servicii și uh, forme de comerț oferite uh, online. Deci e clar că e o adevărată provocare. Noi trebuie să avem un rol de lider aici și trebuie să ne asigurăm că ceea ce vom cere ulterior nu ne va încetini. Și sunt de acord și cu ceea ce spunea colegul referitor în contextul 5G. De unde vine ideea aceasta de prudență? Pentru că s-a vorbit de standardizare, nu? Mulțumesc foarte mult și acum domnul Vilen din partea Comisiei Europene pentru niște comentarii. Aveți trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da, noi am lucrat foarte mult împreună cu Berec și am pregătit revizuirea aceasta și e clar că e vorba de o colaborare foarte îndelungată, formală și informală și ne așteptăm să continuăm și de acum înainte, în așa fel încât să putem face o propunere legislativă către colegiuitor. Cred că veți uh, uh, fi de acord cu mine pe întregul proces. Dacă e să mă refer doar la câteva din temele care au fost uh, evocate de uh, eurodeputați, cu siguranță, ca și răspuns, ca urmare, ca urmare a consultării publice pe care noi am lansat-o, reiese că o conectivitate cu viteză mare uh, nu e vorba doar de o chestiune tehnologică, ci și de un obiectiv global pe care trebuie să-l avem ca și Uniune Europeană. Și în ceea ce privește diferitele elemente juridice, în mod clar, în ceea ce privește accesul la rețea și promovarea concurenței, uh, comisarul nostru chiar ieri a confirmat acest punct de vedere și anume că, de fapt, concurența reprezintă motorul uh, principal al investițiilor și că acesta trebuie să figureze în acest cadru. Dar, în același timp, în această idee de uh, trusă de unelte, noi trebuie să analizăm și să vedem dacă într-adevăr suntem bine echipați cu instrumentele necesare pentru a susține investițiile uh, prin diferiți operatori, operatori alternativi, dar și din partea operatorilor uh, istorici, tradiționali, în așa fel încât toată lumea să aibă de câștigat de pe urma rezultatelor obținute ca și investiții uh, suplimentare ce vor fi uh, realizate. Și e clar că aici trebuie să fim foarte atenți la felul în care vom redacta acest regulament uh, privitor la acces, tocmai pentru a stimula investițiile. Apoi, în ceea ce privește spectrul, Comisia de obicei subliniază acest lucru și există o mare majoritate în acest sens, și anume e nevoie de coordonare, coordonare în cadrul spectrului. Și luna trecută s-a confirmat un nou mandat și e un fapt politic important pentru că s-a identificat s-au identificat cele mai importante domenii în care avem nevoie de o revizuire uh, a spectrului. Și așa cum au spus și alți colegi, progrese importante au fost deja realizate în materie de armonizare a spectrului, în așa fel încât acesta să fie disponibil pentru comunicațiile cu viteză mare, pentru contextul de 5G. Uh, noi ne vom face o propunere săptămâna viitoare în ceea ce privește ambițiile pe care le avem în acest sens, dar în același timp avem și un răspuns destul de unanim ca urmare a consultării publice și anume că anumite aspecte referitor la condițiile în care spectrul este disponibil pentru operator, calendarul, licențele, durata acestora și dacă e să ne gândim și la uh, ambiția per total de conectivitate și acoperirea prin utilizarea acestui spectru, atunci avem niște obiective europene comune în acest sens, care vor fi foarte valoroase ci vor fi integrate în spectrul național și în procesul de armonizare. Văd că mi-a trecut, am epuizat timpul acordat. Vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Willem. Și acum din nou către dumneavoastră, domnule Roșweiler, văd că aveți câteva, s-au adresat câteva întrebări foarte bune și să sperăm că și noi, la rândul nostru, vom primi răspunsuri excelente. Da, mulțumesc foarte mult. Am să întreb cu întrebarea doamnei Nibler referitor la armonizarea frecvențelor. BEREC, în general, e de părere că deocamdată pentru uh, spectru, pentru punerea acestea la dispoziție pentru servicii europene este foarte important, dar este important mai ales în contextul 5G. Asta e corect. Dar din punctul nostru de vedere, procesul actual de armonizare, așa cum a fost el făcut până în prezent, a dovedit a fi un element pozitiv pentru piață. De aceea dorim să subliniem că în contextul în care Comisia are deja competența necesară pentru a armoniza uh, părțile restante din spectru, atunci va face acest lucru. Armonizarea spectrului, uh, în general, este ceva important și reprezintă de altfel și o atitudine la nivel global. Spectrul este alocat pentru diferite utilizări și pot exista interferențe. Și deci, în acest context, din acest punct de vedere, e nevoie de o cooperare cât mai strânsă la nivel european între diferitele uh, și diferitele instituții uh, care gestionează spectru. Deci e nevoie de mai bună coordonare și ceea ce e important aici este, după părerea noastră, că ar trebui să avem un fel de avantaj al primului intervenient. Uh, am învățat, spre exemplu, din experiență din Germania, am învățat, spre exemplu, că anumite țări, care, cum ar fi Franța, care aveau anumite reticențe în acest proces de coordonare la nivel transfrontalier și au dat seama că, de fapt, este o idee foarte bună să poți avea această opțiune de acces suplimentară pe o anumită frecvență. Și deci putem să continuăm în această direcție. Ne aflăm doar la începutul unui proces de negociere, însă suntem de părere că BEREC are dreptate pe acest subiect. Apoi, noi vom avea un atelier de lucru în intern care va fi desfășurată în Rotterdam și o să invităm atunci profesori universitari pentru a vedea care ar fi și alte opțiuni, alte uh, soluții și vom analiza chestiunea aceasta a neutralității internetului. BEREC trebuie să vină cu niște ghiduri întrumătoare pentru a demonstra dorința sa de se angaja cu propuneri concrete în acest proces. Issue. În ceea ce privește OTT over the top, regulă cu regulă. Noi încercăm să ne ocupăm și de acest domeniu. Trebuie să facem o diferență, e o problemă de, regulament, de reglementare sau e o problemă de protecția datelor, de chestiuni legate de securitate. Și am făcut acest lucru în interiorul autorității noastre federale. Am luat o decizie în ceea ce privește Gmail. Google Mail trebuie să îndeplinească aceleași obligații ca alte servicii de comunicare electronică. Există o problemă, apoi un proces și apoi o discuție legislativă, să-i spun așa, astfel încât să vedem cum să se continue. Toate acestea în Germania au ajuns la tribunalul administrativ, așa că va exista un proces de negociere și pe chestiunile legislative. Apoi să-i răspund doamnei Crel și anume cum arată designul instituțional în BEREC, ce ne-am dorit noi pentru acesta. Cred că mai este loc de îmbunătățiri, însă în linii mari modelul pe doi piloni din BEREC, că pe de o parte avem oficiul BEREC, cu, cu agenția sa din Riga și BEREC um, pe întreg ca instituție sui generis funcționează. Cred că până și comisia ca și colegislator în acest proces alături de BEREC și și dumneavoastră, Parlamentul European, puteți să vedeți că BEREC face ceea ce trebuie să facă. Muncă recunoscută și cu ceilalți, cu ceilalți aflați în uh, procesul de reglementare, Ce un model care a demonstrat că funcționează. În ceea ce privește chestiunea legată de OTT, over the top, am făcut deja niște observații. Apoi, MTR. Domnul Rubic ne vorbea despre ele, folosire și echitabilă și roaming. Acum este prea devreme. Știți că uh, la BEREC încă discutăm această chestiune, așa că e greu să venim cu uh, detalii, iar cele legate de MTR sunt și mai importante. Cred că vom reuși să găsim până la urmă soluții. În ceea ce privește, domn, ce privește domnul Boni, întrebarea legată de fonduri. Știți că noi ne dorim să avem o abordare bazată pe piață și fondurile ar putea fi ceva suplimentar. Însă pe noi ne interesează investițiile private în sector. Credem că competiția și investițiile private ne-ar ajuta cel mai mult. I think these have been the most Cred că acestea au fost cele mai importante întrebări. Domnule Henkel, întrebarea dumneavoastră. Da, da, <laughs> pentru mine era o întrebare importantă. Da, o întrebare importantă politică, însă aceasta a fost rezolvată nu de autoritățile de reglementare, ci o chestiune pe care trebuie să o rezolvați la nivelul Consiliului de Ministri. Bine, înțeleg. A mai fost o întrebare concretă legată de directiva privind serviciile publice, directiva privind serviciile universale. Dacă ar putea fi inclusă în propunerea comisiei din vară, era ceva concret și foarte important. Da, aveți dreptate. Într-adevăr, va exista o revizuire a directivei privind serviciile universale. Avem uh, în gând și acest fapt, dar acum ne aflăm doar în proces de negociere. Bine, Cred că s-a răspuns la toate întrebările. Vă mulțumim, domnule Eschweiler, că ați venit alături de noi, că ați făcut această prezentare, ne-ați răspuns la întrebări. Mulțumim și domnului Vilen pentru intervenție și să îi transmiteți toate cele bune din partea noastră comisarului Oettinger. Doamnelor și domnilor, pentru că ați dat dovadă de o asemenea disciplină, am reușit nu doar să reușim să nu mai avem întârziere, cum începusem, ci chiar să mergem mai departe și să trecem acum la celălalt uh, punct de pe, următorul punct de pe ordinea de zi și anume feedback de la trialogurile aflate în desfășurare. Trebuie să vă spun că doamna del Castillo Vera nu se află astăzi aici și m-a rugat să vă reamintesc faptul că uh, Dumnezeu este raportor ITRE în ceea ce privește directiva pentru rețele, informație și securitate și ITRE este comisia asociată sub uh, regula 54. Avizul a fost adoptat în decembrie 2014 în ultimul, în ultimul mandat legislativ. Din moment ce dumneai nu poate fi alături de noi astăzi, voi face eu, mi s-a cerut să fac um, un sumar al principalelor rezultate. Această directivă este prima legislație europeană în ceea ce privește cibersecuritatea și este un prim pas important pentru un nivel înalt de, cibersecuritate, de securitate cibernetică în Europa. Directiva va face trei lucruri. În primul rând, va uh, acționa asupra infrastructurii critice, cum ar fi energia, transportul și furnizori de servicii vor fi obligați să folosească servicii de securitate la cel mai înalt nivel și să notifice incidente de securitate la oficiile naționale. Apoi, statele membre vor trebui să aibă și strategii naționale în ceea ce privește securitatea cibernetică și să aibă echipe de răspuns în caz că se întâmplă ceva, acestea să analizeze și să răspundă la atacurile cibernetice. Apoi, directiva va îmbunătăți cooperarea statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații și schimbul de cele mai bune practice. Pe scurt, până de acum Uniunea Europeană va putea să răspundă mai bine la amenințările constante care vin din spațiul cibernetic și altfel, astfel va exista un mediu mai sigur pentru economia digitală în care se poate să crească. Și mă folosesc de această oportunitate astfel ca să o felicit pe doamna Del Castillo pentru rezultatul de succes. Dacă cineva are întrebări, dumnea ei ne spune că așteaptă să le primească din partea dumneavoastră. Și acum îi cer domnului Kelly din partea PPE să își facă observațiile asupra raportului. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia de a fi raportor din partea Comisiei ITRE în ceea ce privește regulamentul general privind protecția datelor. O propunere din partea comisarului Reding în ianuarie 2012 împreună cu directiva pentru protecția datelor pentru poliție și sectorul de justiție în ITRE Committee în februarie 2013, ne întoarcem la această dată, apoi în Parlament în uh, martie 2014 și apoi sub președinția Uh, letonă, adoptată în Consiliu acest act legislativ în iunie 2015, astfel încât s-au deschis trialogurile care au început imediat sub președinția luxemburgheze în, junie, în iunie 2015 și după ce trialogurile au fost încheiate, la 15 decembrie 2015 s-a votat acest act. Cred că e ceva de felicitat. Trebuie să mulțumim președinției luxemburgheze pentru felul în care au condus aceste, discursuri, aceste discuții tripartite. La sfârșitul acestui proces avem un regulament care vine să înlocuiască directiva din 1995 și care sperăm că va fi în vigoare pentru mulți ani de acum înainte. Câteva puncte importante. Unul regat de faptul că e un regulament, adică e o singură legislație europeană pentru protecția datelor care vine să înlocuiască cele 28 existente până acum sau chiar mai multe și acest ghișeu unic pentru mediul de afaceri. Acest lucru înseamnă companiile trebuie să aibă de a face cu o singură autoritate de supraveghere și nu cu 28 ca până acum. Aceleași reguli există pentru toate companiile, indiferent de unde sunt fondate. E un punct important. Astăzi, companiile europene trebuie să se conformeze unor standarde foarte stricte și pentru tot ce vine din afara Europei trebuie să se aplice aceleași reguli pe piața UE. În ceea ce privește pe indivizi acum. Neutralitatea tehnologică, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul indivizilor de a-și muta datele personale de la un furnizor de servicii la altul există acum. În ceea ce privește companiile mici, acestea pot să intre pe piațele de date care sunt dominate de giganți, dar s-au găsit soluții în acest sens astfel încât uh, economia europeană să fie mai competitivă. Și apoi, va exista protecția datelor by design și by default, un, un principiu esențial, astfel încât mediul de afaceri să poată dezvolta idei noi, să vină cu tehnologii mai bune pentru securitate și pentru protejarea datelor personale. Și apoi ceva pentru care am luptat puțin, dar cred că e o îmbunătățire bună, tehnici cum ar fi următoarele, armonizarea și criptarea, datelor, toate acestea au fost uh, incluse, astfel încât vor fi protejate datele personale și mai există și componenta de big data care intervine aici. Încă o bătălie pe care am purtat-o și cred că am avut succes pentru că am câștigat la sfârșit are de-a face cu uh, cercetările istorice și științifice care trebuie să fie protejate. În propunerea inițială se spunea că există limitări prea mari în ceea ce privește cercetarea și îngrejorările au fost adresate în textul de compromis care, de exemplu, exclude datele anonime în ceea ce privește uh, restricțiile care apar sub regulament. Și am vorbit cu mai mulți cercetători și cred că sunt de acord cu ceea ce am făcut și că îmbunătățește situația. În fine, um, ne preocupă soarta IMM-urilor aici la ITRE întreprinderile mici și mijlocii ar avea mult de profitat de pe urma reducerii birocrației. Um, organismele de supraveghere sunt o formalitate și reprezintă 130 de milioane în fiecare an pentru întreprinderi și se va elimina această prevedere. În al doilea rând, vom cere ca accesul la date să dacă accesul la date Uh, este excesiv, IMM-urile să poată să uh, factureze pentru asta. Atâta timp cât procesarea datelor IMM-urilor uh, nu, nu este principala activitate a IMM-urilor, um, cerințele pentru ele vor fi limitate, dacă nu implică un risc ridicat. Deci după 2 sau 3 ani, iată, avem acum un regulament și după ce va fi adoptat de Parlament uh, și sper că va fi adoptat probabil în luna aprilie, acest regulament va putea fi aplicat în, în toată Europa în următorii doi ani. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte, foarte mult, domnule Kelly, pentru tot ce ați făcut în numele acestei comisii Um, pentru acest raport foarte important și putem fi cu toții foarte mândri de modul în care v-ați implicat personal pentru a apăra acest subiect atât de important. Doamnelor și domnilor, uh, am recuperat toată întârzierea. Pot să vă mai spun că următoarea reuniune va avea loc în această după masă la ora 15 și atunci vom avea plăcerea și onoarea să avem în mijlocul nostru pe domnul comisar Moiraș. Încheiem ședința.